Dear members and dear guests, good afternoon. Yeah. Bună ziua, dragii mei. Șeful secretariatului îmi spune că avem un ciocanel și pentru președintele interimar. Nu vreau să-l folosesc. Vă invit pe toți să luați loc. Trebuia să începem întâlnirea cu 5 minute în urmă deja. Și aș dori să încep prin a transmite sincere felicitări tuturor membrilor vechi care revin în această comisie și tuturor noilor eurodeputați care au fost desemnați în comisia uh, INTA. Felicitări tuturor! Este ședința constitutivă a Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, deci bun venit uh, tuturor, iar în calitate de fost vicepreședinte al INTA am fost desemnat să fiu președinte interimar al acestei comisie pentru că misiunea mea este scurtă, doar aceea de a prezida până la alegerea noului președinte al Comisiei INTA, după care îi voi preda ștafeta. Acestea fiind spuse, declar deschisă această întâlnire. Trebuie să vă reamintesc câteva lucruri, dragi membri ai Comisiei INTA. În primul rând, scopul acestei reuniuni, care este unul singur, și anume de a constitui biroul Comisiei pentru următorul mandat prin alegerea președintelui și a celor patru vicepreședinți în conformitate cu regula 213 a regulamentului de procedură. Se alege mai întâi președintele Comisiei, iar apoi vicepreședinții. Înainte de a continua, aș dori să verificați dacă aveți cartelele de vot, pentru că s-ar putea să fie nevoie să le folosiți. Și dacă nu le aveți, să vi le procurați. Am o listă Ah, pentru că nu toți membrii plini a Comisiei INTA pot fi prezenți și deci ah, vom avea o serie de supleanți pe care îi citesc. She is substituted by Ludas Majlis, uh, Daniel Kaspari is substituted by Annie uh, Schreier-Piric and... Giri Enico este înlocuită de Iordan Corvințe. Asta din partea PP, din partea ECR. Balones Mobaric este, îl înlocuiește pe Chiriacos Velopulos. Acestea au fost anunțurile și încă o înlocuire. Domnul Schuster din partea socialiștilor și democraților îl înlocuiește pe titularul Androlakis. Deci 5 supleanți. Dacă <clears throat> mai există și alte anunțuri de făcut din partea grupurilor politice în ceea ce privește potențiale înlocuiri, vă rog, văd că nu este cazul, deci primul punct de pe ordinea noastră de zi este alegerea <clears throat> președintelui Comisiei pentru Comerț Internațional. Pentru început, confirm existența quormului necesar pentru validarea votului. Sunt peste 11 <clears throat> membri prezenți, deci există quormul necesar. Și acum, în conformitate cu regulamentul de procedură, trebuie să solicit grupurilor politice să nominalizeze candidații pentru funcția de președinte. Doamna Van Domnule președinte, îl propun pe Bernd Lange în calitate de președintele acestei comisii. Mulțumesc foarte mult! Avem propunerea din partea grupului SND pentru colegul Bernd Lange. Mai există și alte propuneri pentru funcția de președinte. Văd că nu este cazul. Deci mai întâi trebuie să-l întreb pe candidatul desemnat dacă acceptă această nominalizare. Mulțumesc, sunt onorată și de acord. Mulțumesc. Mai trebuie să întreb dacă se solicită o, o procedură anume de vot. Nu a existat solicitări în scris în acest sens, văd că nici verbal. Prin urmare, așa cum este tradiția, putem considera candidatul ales prin aclamare. So, Mr. Bernd Lange, elected Așadar, domnule Bernd Lange, felicitări pentru alegere. Vă rog să preluați conducerea acestei întâlniri. So, thanks a lot for... Mulțumesc foarte mult pentru alegerea în această funcție și pentru posibilitatea de a conduce din nou această comisie frumoasă, dar și importantă din cadrul Parlamentului. Și sunt convins că ne vom continua activitatea. Sigur că pe anumite chestiuni avem opinii diferite, dar în principiu am reușit în trecut să colaborăm bine în această comisie și voi face tot ce îmi va sta în putință ca așa să se întâmple și în viitor, astfel încât să putem influența politica comercială a Uniunii Europene pentru a crea o globalizare mai echitabilă. Încă o dată vă mulțumesc și un bun venit special pentru uh, noi veniți în această comisie, pentru că 30 din 41 de membri sunt noi, deci iată idei noi la vremuri noi. Salut acest lucru. Trecem acum la punctul următor, care se referă la alegerea primului vicepreședinte. Lista de supleanți a fost deja comunicată de domnul Winkler. Quorum există. Prin urmare, solicit grupurilor politice uh, desemnări pentru această funcție de prim vicepreședinte. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ECR aș dori să-l propun pe Ian Zahradil, pe care toți uh, eurodeputații îl cunosc pentru experiența sa, pentru dialogul constructiv și pentru, care militează pentru un comerț deschis și bazat pe reguli. Mulțumesc! Mai există și alți candidați pentru funcția de prim vicepreședinte. Văd că nu este cazul, deci îl întreb pe domnul Sahradil dacă ne confirmă candidatura sa. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare să accept această nominalizare și să continui să servesc această comisie din această postură. Perfect, deci un singur candidat care acceptă nominalizarea. Prin urmare, vă propun să-l alegem prin aclamare. Thanks a lot, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Sahradil. Sper că vom avea o bună colaborare și vă invit la prezidiu. Thank you, Mr. Chairman. Hi, good to see you. So, next item. Următorul punct pe ordinea de zi este alegerea celui de-al doilea vicepreședinte și solicită acum desemnări pentru funcția de al doilea vicepreședinte. Vă rog. Domnule președinte, îl, vi prezint pe Maximilian Clar, candidatul ID care a studiat uh, științe juridice în Germania și um, s-a specializat pe um, chestiuni care țin de succesiunea angajamentelor asumate financiare. De asemenea, a urmat studii la New York. Este avocat corporatist și are mai multe funcții în Consilii de Administrație în toată Europa. A candidat în Germania, de unde a fost ales. Este background-ul său academic și profesional, îl califică pentru această funcție. Este deschis dialogului și îl propunem pentru această funcție. Conform articolul 213 în regulamentul de procedură, diversitatea Parlamentului trebuie să se reflecte în compunerea prezidiului comisiilor. De aceea, cred că respectarea acestei reguli va fi în beneficiu tuturor. Slot. Mulțumesc foarte mult. Există și alte candidaturi. Domnule Hansen, mulțumesc, domnule președinte. Numele grupului PP mă bucur să-l desemnez pe domnul Iuliu Winkler pentru a-și continua activitatea de vicepreședinte a acestei comisii. Domnul Winkler, care a deschis această reuniune, este un candidat cu mare experiență și se va bucura să vă susțină în uh, conducerea acestei comisii. Dacă mai există și alte propuneri de candidatură, dacă nu este cazul, atunci îi întreb pe cei doi candidați dacă sunt de acord cu nominalizarea, domnul Car, sunt de acord, și domnul Winkler. Domnule președinte, dragi colegi, accept uh, nominalizarea. Mulțumesc grupului PPE pentru faptul că m-a desemnat. Mulțumesc foarte mult. Deci avem doi candidați și prin urmare va trebui să procedăm la un vot electronic, vot uh, secret. So we have to decide which color is for whom? So, my secretariat said I have to explain Așa cum uh, mi-a spus secretariatul, trebuie să explic corect procedura de vot. Fiecare membru are un singur vot, ceea ce nu e surprinzător, avem 10 voturi la PP, SSD 9, Renew York 6, eh, Verzi 5, CCR 3, GUNGL 2, neafiliați 3. E clar, așadar, că în primul tur, candidatul care întrunește majoritatea voturilor va fi cel ales. e o diferență aici față de majoritatea absolută din plen, pentru că în acest caz abținerile nu se vor număra. Bun. Dacă toată lumea are cartela de vot, reiau uh, și sunt de fapt clare numele candidaților desemnați. Acum trebuie să desemnăm câte o culoare pentru fiecare candidat. Cine dorește verde, alb sau roșu avem la dispoziție? Deci, bun. Propun așadar roșu pentru domnul Car. Înainte de vot, haideți să procedăm la un vot test. Toată lumea va trebui să folosească cartela electronică. S-a deschis votul test. Avem uh, un vot prea mult. Who, which But it doesn't say, I mean, you know, which group it is too much. It's very strange. Only 38 have voted, so uh, One too many. it doesn't matter. So, we have 42 members with a card. Avem 42 de membri care au inserat cartela și doar 39 au votat. Acum avem 43 de membri cu cartela inserate. Din păcate, acest aparat nu ne spune care grup este suprareprezentat. Aș ruga așadar grupurile politice să verificați unde sunt prea multe voturi. Can the political group check? I mentioned... Rog încă o dată grupurile politice să verifice dacă e cineva în plus. PP10, trebuie să vă numărați. SND 8. Renew 6. Verzi 4. ID 5. VCR 3. Guengele 2 neafiliați 3. Acum avem 41 de voturi, votul test a fost clar, toată lumea poate vota. Mm, pentru abținere apăsați butonul alb din mijloc. Vă rog să repetați culorile alocate candidaților. Domnul Winkler cu verde, domnul Car cu roșu și alb pentru cine dorește să se abțină. S-a deschis votul așadar. A votat toată lumea? S-a închis votul. Domnul Verde este ales. Felicitări, domnule Vincler, acceptați alegerea. Da, vă mulțumesc foarte mult. Acum, acum trecem la următorul punct. Alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Vă solicit propuneri pentru această funcție. Domnule Hansen, în numele grupului PPE o desemnăm pe Anasima, Asima, Copulosă. Însă, dat fiind faptul că dânsa nu poate fi prezentă astăzi, voi da citire unei declarații din partea dânsei. Dragi colegi, vă rog să acceptați uh, scuzele mele pentru neputința de a fi prezentă datorită alegerilor din Grecia. Aș fi onorată să primez votul dumneavoastră de încredere în capacitatea mea de a servi această comisie din această funcție și vă asigur că dacă voi fi aleasă, voi reprezenta prioritățile Parlamentului European în domeniul comerțului internațional. Aștept cu interes să uh, colaborez cu dumneavoastră în acest mandat. Avem și o declarație scrisă. Alte uh, nominalizări uh, cu calificările pe care le-am enumerat deja data trecută, îl desenăm pe domnul Cardin, partea grupului ID din nou. Domnule Car, acceptați desemnarea. Bun. Deci vom procede cu aceeași procedură. Vă propun să rămânem la aceleași culori culoarea verde pentru propunerea PPE și roșu pentru domnul Car, alb pentru cei care doresc să se abțină. Deschid votul așadar. And the vote is closed. S-a închis votul și candidatul PPE este ales. Vă rog să-i transmiteți felicitări, doamnei. Și trecem acum la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Și vă întreb din nou dacă există candidaturi. Vă rog. Este o plăcere să o desemnăm pe doamna Marie-Pierre Vaudren. Dânsa este de origine franceză, are 36 de ani și este specializată pe um, în științe juridice și dreptul OMC. A ținut legătura strâns cu instituțiile europene și s-a implicat și în ceea ce privește uh, negocierile comerciale cu Statele Unite și ratificarea CETA. În uh, numele grupului nostru o desemnez pe mm, Marie Pren. Marie-Pierre Ledren. Mă întreb dacă mai există alte candidaturi. Nu este cazul o întreb pe unica candidată dacă este de acord. Domnule președinte, stimați colegi, sunt onorată și accept această propunere. Uh, Perfect. Avem un singur candidat. Așadar, o putem alege prin aclamare. Congratulations! Felicitări! Sperăm că vom avea o bună colaborare în cadrul prezidiului acestei comisii. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea noastră de zi, anunțurile președintelui. Primul punct, propunerea pentru întâlnirile comisiei noastre pentru 2019. Acestea se află în dosarul pe care l-ați primit. Cu o observație suplimentară din partea mea, există o solicitare din partea mai multor grupuri politice de a avea întâlnire suplimentară pe data de 23 iulie vom uh, organiza o procedură scrisă între coordonator cât de curând, astfel încât uh, până marți săptămâna viitoare să știți dacă va avea loc o întâlnire suplimentară. Principalul scop al acestei întâlniri ar fi o dezbatere cu comisarul de resort pe tema Mercosur. Aș dori să adoptăm uh, calendarul întrunirilor cu această uh, uh, întâlnire posibilă, suplimentară. Există obiecții față de uh, calendarul propus, domnule Hansen? Mulțumesc foarte mult, Bent. În primul rând, aș dori să te felicit pe tine, cât și pe ceilalți vicepreședinți, pentru alegere. Am avut posibilitatea să colaborăm și în trecut și aștept cu interes acest uh, dialog constructiv și pe viitor și sper că vom putea continua în acest mod și misiunea ta este de a reprezenta pluralitatea acestei comisii și în, în afară. Față de calendar, am văzut că întâlnirile sunt programate de la 14.30 și vă întreb dacă este necesar sau uh, putem începe ca de obicei la ora 15. Iar în ceea ce privește Mercosur, salut această propunere, însă poate putem, putem lua o decizie astăzi, pentru că coordonatorii sunt uh, prezenți și cred că se impune să avem această întâlnire suplimentară pe 23. Nu cred că este una suplimentară, pentru că inițial fusese una prevăzută. Deci uh, se pune problema menținerii acestei întruniri. Eu cred că dacă coordonatorii sunt de acord, am putea uh, informa mai rapid uh, doamna comisar, care are agenda foarte încărcată. Întreb și pe ceilalți coordonatori, doamna Van Bremt. Mulțumesc uh, și felicitări și din partea mea, domnule Lange, și felicitări și tuturor uh, celorlalți președinți sunt nou în această comisie și însă știu că a fost o comisie de succes în uh, ultimul mandat. Uh, pe calendar aș dori să susțin propunerea președintelui de a avea o procedură scrisă. Sunt uh, foarte mulți membri noi în această comisie și și de aceea avem timp, uh, avem nevoie de timp pentru consultări uh, pe această tematică. Deci insist să avem o procedură scrisă. Mulțumesc, în primul rând, felicitări președintelui și vicepreședinților. Așteptăm cu interes colaborarea pe viitor. Cred că este o idee foarte bună să avem această întâlnire pe 23 iulie. Mulți suntem noi și vrem să obținem cât mai multe informații înainte de vară. Știu că doamna comisar Malmström este interesată și ar saluta o invitație. Sper că vom putea agrea o întâlnire pe 23 iulie. Din partea verzilor, cine este coordonator? Heidi, mulțumesc foarte mult și felicitări și din partea grupului nostru pentru funcțiile alese, noi putem fi de acord cu procedura scrisă de coordonare. Din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în limba mea maternă. În primul rând, aș dori să vă felicit pe dumneavoastră și pe vicepreședinți și sper să avem o colaborare foarte bună. În ceea ce privește ordinea de zi, Vreau să vă spun că pe 23 iulie, într-adevăr, este foarte important să avem o reuniune și să discutăm despre Mercosur. Ja, ich gratuliere Ihnen nicht. Eu nu vă felicit. Eu consider că acest uh, prezidiu nu reprezintă pluralitatea cerută de regulamentul de procedură și cred că mai ales PP-ul, ar trebui să se rușineze pentru aceste contracandidaturi. Din partea GUE. Felicitațiuni. Stimate domnule președinte Lange, vă felicit pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră și uh, nu va fi complicat să conlucrăm în ce privește coordonatorul din partea GUE. Doresc să spun bun venit tuturor celor nou veniți și uh, în ce privește Mercosurul, este un subiect foarte important. Da, uh, vom avea probabil doi ani de dezbateri pe tema Mercosur, nu va putea să fie rezolvat într-o singură întâlnire. 23 iulie sau nu, oricum, subiectul Mercosur, ca și multe alte subiecte, de pildă relațiile comerciale cu Vietnamul, uh, uh, trebuie să încheiem un acord până la sfârșitul anului, vor necesita dezbateri. So, the coordin- Așadar, coordonatorii au păreri împărțite. De aceea vă propun procedura scrisă de agreere. Vă rog. dacă n-am numărat uh, greșit. Cred că Renew, ECR și PPE-ul s-au declarat uh, deja de acord și ceilalți uh, n-au menționat ce procedură preferă, deci cred că există o majoritate. Suntem pentru această reuniune pe 23. Ei bine, acum e clar. Există o majoritate pentru această reuniune suplimentară pe 23 iulie, dar sper că toate grupurile care sunt în favoarea acestei întâlniri, sunt sigur că nu va fi nimic nou și Emanuel are dreptate, vor garanta că vor avea și participanți. Eu cred că e crucial pentru astfel de întâlnire ca eurodeputații să fie prezenți. Apoi domnul Hansen a făcut o a doua propunere de a începe întâlnirile nu la ora 14.30, ci la 3 după amiaza. Eu cred că motivul este just la sfârșitul legislaturii am modificat data de începere a reuniunilor pentru că era foarte mult de lucru, dar cred că acum la început nu va fi atât de mult. Deci dacă sunteți de acord, ședințele de după amiază putem să le începem la ora 3, deci veți avea o pauză de masă mai lungă. Ei bine, cu aceste două adăugiri, Vă întreb dacă mai există și alte observații față de proiectul de calendar al întrunirilor pentru cea de-a doua parte a lui 2019. Dacă nu este cazul, atunci se adoptă acest calendar. O doua comunicare. Există un pachet de bun venit pentru toți noi membrii INTA, care conține toate procedurile, procedurile de luare a deciziilor și activitate în această comisie, veți găsi acest pachet de bun venit în, în căsuțele poștale de la etajul 3. Apoi va trebui să luăm o decizie în ceea ce privește delegarea uh, competențelor pentru coordonatori regula 214, alineatul 2, din regulamentul de procedură, spune că coordonatorii pregătesc deciziile și activitatea comisiei și comisia deleagă aceste atribuții către coordonatori. Practica uzuală din comisia noastră face să vă propun ca coordonatorii să fie abilitați să ia toate deciziile cu excepția, sigur, aprobării rapoartelor, avizelor, mandatelor uh, și așa mai departe, care, desigur, se votează în comisie. Există obiecții față de această delegare de atribuții, față de coordonatori? Dacă nu sunt obiecții la această propunere, cred că putem adopta această delegare de atribuții către coordonatori, astfel încât să putem demara activitatea în pregătirea următoarelor întâlniri. Cred că e nevoie de multe activități premergătoare lucrărilor noastre, deci săptămâna viitoare, joi, dimineața, vom avea o întrunire a coordonatorilor la Strasburg. Reamintesc că nu toată lumea a semnat lista de prezență, vă rog să o completați. astfel încât să lăsați un semnal cât se poate declar pentru prezența dumneavoastră aici. lipsește punctul cel mai drag mie, cele diverse. Deci vă întreb dacă aveți ceva de anunțat la diverse. Nu este cazul. Deci următoarea întâlnire va avea loc pe 23 iulie. Vă mulțumesc și toate cele bune! Yeah.